Considerăm procesul verbal adoptat. The first item on the agenda is the report by Mrs. Ayala Sander. Primul punct de pe noastră de zi este un raport al doamnei Ayala Sender referitor la schimbul, uh, uh, la, la schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră. Doamna raportor, aveți cuvântul. La verdad es que he de decir... Mulțumesc, doamnă președinte ca să fiu cinstită, vreau să vă spun că sunt uh, foarte impresionată, mișcată de faptul că putem încheia astăzi în uh, sesiunea plenară o temă care este uh, cât se poate de importantă și care, un, un, un dosar care a început sub niște auspicii mai puțin faste. Acum trei ani am încercat să, eh, cu o primă încercare legislativă, să stopăm impunitatea în ce privește aceste încălcări eh, ale normelor de trafic rutier care constituie, eh, constituie deja infracțiune. Este o temă europeană, este o temă cu caracter transfrontalier care până la urmă trebuie să fie tratată pentru a reduce fatalitățile din traficul rutier. Și atunci am uh, demarat o, o procedură ambițioasă cu coptora, cooptarea asociațiilor persoanelor, uh, părților interesate, a asociațiilor familiilor victimelor, uh, dar și cu participarea TISPOL și altor autorități rutiere europene. Și împreună cu toți acești actori am elaborat un proce- o procedură <clears throat> prin care putem să uh, Uh, facem în așa fel încât aceia care comit uh, infracțiuni în traficul rutier în străinătate, pe când ajung acasă să, gă, aj, să găsească deja în cutia lor poștală uh, acuzația și plângerea penală. Consiliul s-a pus de curmezișul, dar până la urmă, <clears throat> sub președinția belgiană, care a fost uh, și ea foarte curajoasă, s-a găsit un temei juridic, cel al cooperării polițienești, pentru a readuce pe tapet această uh, problemă, pentru că impunitatea în uh, cadrul infracțiunilor de trafic rutier trebuie stopată. Și apoi, sub președinția ungară, s-a continuat activitatea, acum cu un temei juridic nou și Chiar dacă am pierdut uh, Danemarca uh, sau Regatul Unit, uh, care au solicitat tratament special, am reușit să transpunem unele propuneri care deja existau, practic, pentru alte infracțiuni în cadrul cooperării polițienești. Și atunci, în mai 2014, Curtea Europeană de Justiție ne-a comunicat uh, uh, o sentință, un, un aviz pe care noi l-am, uh, l-am așteptat uh, mult timp, și anume că uh, al doilea temei juridic pe care l-am uh, folosit uh, nu era cel corect, ci că cel formulat, ales inițial de noi, era Eh, de fapt cel care era eh, corect. Dar acum statele membre nu, nu au eh, agreat această, acest din tâi temei juridic. Și atunci, prin avizul Curții Europene de Justiție, Comisia s-a reaplecat asupra acestui dosar și mulțumesc Comisiei pentru faptul că a fost atât de rapidă în elaborarea noi sale propuneri Eh, trebuie să spunem că nu doar Comisia a reacționat foarte rapid, ci și Parlamentul European. Noi am eh, vrut să venim în întâmpinarea Comisiei și Comisia a recunoscut eh, prioritățile noastre. Acum nu pot însă decât să o rog pe doamna comisar să transpună acest raport cât se poate de rapid, astfel încât acest raport să poată fi urmat de alte rapoarte. Cred că este și o datorie morală pe care o avem față de aparținătorii victimelor din traficul rutier și față de toți cetățenii europeni. Pentru că împreună cu aceste instrumente, cu aceste proceduri penale rapide și simplificate, trebuie să îi ajutăm pe aceia care protejează viețile participanților la trafic. Mulțumim frumos că doamna raportor are cuvântul doamna comisar Vâlț. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, în numele Comisiei dați-mi voie să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European și în deoseb doresc să-i mulțumesc doamnei raportor Ayala Sender pentru analizarea rapidă a acestei propuneri și, în egală măsură, pentru finalizarea raportului în termenele prevăzute de către instanță. Iată, așadar, un exemplu foarte bun al modului în care cooperarea noastră poate să ducă la rezultate rapide foarte bune. Comisia este pe deplin recunoscătoare pentru faptul că s-a ajuns la această hotărâre anul trecut și în același timp pentru că se respectă această directivă. Pentru că noua directivă urmează să fie transpusă în practică noul, în baza noului temei legal care se aplică pentru toate cele 28 de state membre și deci nu doar pentru cele 25 de state membre, cum era cazul mai devreme, adică din care nu făceau parte Regatul Unit, Danemarca și Irlanda. Prin adoptarea acestei propuneri se asigură continuitate juridică și, în egală măsură, vom putea îmbunătăți siguranța rutieră, unul dintre obiectivele de bază ale politicii de transport. Așadar, Prea mulți europeni cad victime șoferilor neglijenți care nu respectă regulile de trafic și în același timp înlesnesc identificarea șoferilor dintr-un alt stat membru în momentul în care aceștia săvârșesc infracțiuni. E bine, astfel noua directivă se dorește a avea un impact pozitiv asupra multora dintre participanții la trafic, iar cetățenii europeni își vor da seama că siguranța rutieră nu se oprește la frontiera națională, ci reprezintă o chestiune de interes european. Odată ce una dintre contravenții sau infracțiunile enumerate aici este săvârșită, polițistul sau agentul de ordine poate să legitimeze pe proprietarul mașinii și astfel se încheie caracterul anonim, să spunem, de care se bucurau uh, lista da, caracterul anonimă de care se bucurau șoferii străini în momentul în care nu erau pe teritoriul statelor membre. Mulțumesc! Thank you, madam. Mulțumim, doamnă comisar. Și acum pornim dezbaterea. Dăm cuvântul purtătorilor de cuvânt. Și anume domnul Bach, de două minute, din partea grupurilor politice. Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin Bulc. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, Aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a lăuda modul exemplar în care Comisia și Parlamentul au cooperat. Sigur că securitatea în trafic reprezintă o prioritate pentru instituțiile europene și numai prin eforturi colective și transfrontaliere vom reuși ca până în 2020 să înjumătățim numărul de victime din trafic. Și pe lângă măsuri de infrastructură, o formare mai bună și un sistem mai bun de securitate în mașini și în exterior, iată un pas suplimentar pentru a ajunge la o situație mai bună în trafic. E important ca această directivă să fie transpusă acum în toate statele membre, în special Regatul Unit, Irlanda și Danemarca. Știu și sunt sigur că celelalte state membre rămase vor face toate eforturile pentru a respecta data implementării. Mai e de asemenea important să punem pe toți șoferii pe picior egal, indiferent că sunt din țara respectivă sau în trecere sau turiști. Delicte precum viteza prea mare sau alcoolul la volan și celelalte sunt de fapt identice oriunde te-ai afla. Apoi mai vine vorba și de uh, dispozițiile legate de date. Și aici am uh, acordat o atenție deosebită acestui schimb de date și securității datelor. E un subiect care ne afectează pe toți și necesită eforturi multiple, mai ales că în anumite state membre numărul de victime din trafic a crescut anul trecut. Sunt sigur, și așa cum spunea și doamna Ayala Sender, sunt sigur că Comisia își va respecta obligația pentru uh, noiembrie 2016 și va veni cu un raport de progres. Pentru că numai așa ne putem asigura că legislația europeană corespunde cerințelor sale. Mulțumesc. Thank you, Mr. Ertug, for two... Mulțumesc, domnul Ertug, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnă raportor. Cred că ceea ce se întâmplă acum este un pas în direcția cea bună. Acum am eh, oferit cel puțin, răspuns cel puțin la întrebarea ce se întâmplă cu aceia care comit eh, infracțiuni în traficul rutier în străinătate. Pot fi trași la răspundere acolo sau nu? Nici nu e simplu să obții un rezultat, un răspuns eh, pentru toate cele 28 de state membre. Însă, nu trebuie să ne oprim aici. Dacă Eh, observăm care este numărul eh, strategia eh, pentru reducerea victimelor în traficul rutier, atunci observăm că victimele se reduc de la an la an, dar pentru că avem niște măsuri concrete și aceste măsuri trebuie să fie luate și în continuare. Este, important, este important ca atunci când ai comis o infracțiune să poți fi contactat uh, în mod direct uh, de către autorități, dar este important și ce se întâmplă mai târziu, la momentul execuției. Adică, uh, de multe ori se, se formulează o amendă, inclusiv o amendă penală, dar um, de multe ori avem cazul în care, după întoarcerea în țara natală, cel care a comis acea infracțiune refuză achitarea uh, amendii penale, respectiv executarea uh, hotărârii. Și de aceea trebuie ca în următoarele propuneri legislative Comisia Europeană să găsească instrumentele pentru o executare uh, fermă a acestor amenzi și sancțiuni penale, astfel încât uh, cei care comit infracțiuni în trafic să nu creadă că sunt feriți uh, prin niște tertipuri legislative de amendă. În rest, vă mulțumesc pentru efortul. Domnul în două minute. Domnule președinte, an de an 25.000 de cetățeni europeni își pierd viețile pe drumurile din Europa. Ori acest lucru înseamnă că anual dispare populația anuală a unui orășel și vorbim și de alți cetățeni care sunt răniți ca urmare a unor accidente rutiere. De aceea numărul crește și mai tare, numărul de victime ajunge la populația unui oraș mediu din Europa și e cazul să se schimbe această tendință. Cum se poate acest lucru? Prin îmbunătățirea infrastructurii, prin sporirea siguranței mașinilor, e nevoie de mașini mai inteligente și apoi e nevoie de informare. Propunerea făcută urmărește să combată în mod eficace infracțiunile rutiere transfrontaliere. Comisia Europeană a lansat o procedură juridică pentru a susține această inițiativă. Poate că nu e neapărat cel mai bun exemplu dacă sunt să ne gândim la caracterul urgent al acestei priorități, însă acum trebuie să începem să promovăm și siguranța rutieră în Europa transfrontalieră, pentru că acest lucru atrage după sine sancțiuni. Vorbim despre infracțiuni curente, cum ar fi depășirea limitei de viteză, nerespectarea clorii roșii la semafor, conducerea, condusul sub influența băuturilor alcoolice sau stupefiantelor și este important de aceea ca uh, participanții la trafic să știe cum să se comporte. Directiva nu trebuie trase să există vreun semn de îndoială. E vorba în egală măsură și de notificări, e vorba de informări, însă firește că trebuie să avem grijă să fim vigilenți la respectarea regulilor de circulație și trebuie să asigurăm o bună informare astfel încât toată lumea să înțeleagă că este foarte important să conducem preventiv. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Bilbao Barandica, două minute. Gracias, presidenta. Buenas tardes, comisaria. Mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar, dragi colegi. Tocmai s-a vorbit de faptul că victimele din trafic sunt al șaptelea cel mai grav motiv de deces sau chiar pe locul 5 dacă nu s-ar lua în calcul măsurile luate. Avem nevoie de campanii pentru a combate aceste probleme, să promovăm utilizarea de căști pentru motocicliști, să interzicem consumul de alcool și de droguri la volan și așa mai departe, iar amenziile și pedepsele trebuie să fie și ele implementate. Măsurile pe care le discutăm astăzi încearcă să îmbunătățească schimbul de date între state membre pentru îmbunătățirea situației traficului. Schimbarea bazei juridice va asigura că și Danemarca, Regatul Unit și Irlanda vor putea transpune această legislație în legislația lor națională. Și asta va permite o cooperare mai bună atunci când vine vorba de uh, cooperarea între autorități. Iar cei care încalcă aceste dispoziții vor fi pedepsiți indiferent de unde le sunt înmatriculate autoturismele sau unde au avut loc faptele. De asemenea, se va îmbunătăți și cooperarea în interiorul statelor membre. Uh, de exemplu, în cazul statelor membre decentralizate. Asta va ajuta la reducerea uh, numărului de accidente în Europa. În Europa deja avem cele mai puține victime la, uh, comparate cu numărul de autoturisme și de accidente, dar trebuie să îmbunătățim aceste valori. Trebuie să ne asigurăm că amenziile pot fi aplicate, indiferent de ceea ce se întâmplă, și că statele membre să ia măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurilor, și pentru a evita până la urmă aceste drame care au loc în fiecare an. Așteptăm revizuirea la jumătatea perioadei și apoi noua propunere din 2017 cu o nouă bază juridică. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Kilonen, un minut și jumătate. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, aidosti... Mulțumesc frumos, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. O o are comună europeană a transporturilor uh, trebuie reglementată și propunerea despre care vorbim tocmai asta face. Stabilește un set comun de reguli de conduită. Acest lucru va însemna reguli identice pentru toată lumea, peste tot. Și asta înseamnă, în același timp, că, indiferent că uh, infractorul uh, se află în țara sa sau într-o altă țară, el va fi urmărit penal. Este, de fapt, împlinirea unui principiu celui, uh, aceluia de uh, tratament egal în fața legii. Vreau să mulțumesc și Comisiei și Consiliului pentru negocierile rapide care au avut loc și sper ca Parlamentul să adopte cât se poate de rapid acest text. Astfel, cre- vom crea o claritate și certitudine juridică și vom face un pas înainte spre o cultură rutieră europeană cu adevărat. Pentru că traficul uh, sub influența alcoolului, fără uh, cască de protecție, sub influența drogurilor, cauzează uh, cele mai multe decese în Uniunea Europeană. Comisia presupune că 300-400 de eh, decese în trafic ar putea fi eh, prevenite prin aplicarea acestor eh, norme. De asemenea, o altă mare problemă este utilizarea telefoniei mobile și efectuarea altor activități care distrag atenția de la volan și acestea trebuie abordate. Domnul Eichhout, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc, doamne raportor. Mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și uh, nu pot decât să sper că acum, în sfârșit, o să încheiem acest demers. Cooperare, ce dumneavoastră, nu cred că de cooperare e vorba, pentru că nu prea avem timp și ar fi nevoie chiar de o dezbatere temenică a bazei juridice și este păcat că, iată, în Consiliu s-au dat lupte grele pe acest temei legal. Noi însă propunem să mergem mai departe, mai ales în ceea ce privește prevederea referitoare la aceste infracțiuni. În orice caz, am spus, deja este cazul să vorbim de transpunerea lor în practică. Nu uitați că trebuie să transpunem în practică directiva și apoi să ne, ne apucăm să aplicăm la fața locului aceste prevederi. Este prevăzut o revizuire pe 2016, de aceea haideți să ne vedem de treabă, da? pentru că uh, cu progres realizate vom îmbunătăți situația în Europa. Problema este cum facem acest lucru. Oricum ne bucurăm foarte tare că vom putea face ceva progrese și să ne vedem treaba până în 2016. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Urmează la cuvânt domnul Lundgren. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că aceste reguli trebuie clarificate, pentru că în momentul de față funcționează destul de rău la fața locului. Multe țări cred că, da, mulți uh, șoferi cred că dacă sunt într-o altă țară pot scăpa de amende la poliției. Nu cred că există niciun sistem care poate impune acest lucru. De aceea e important să facem ceva. Multe aspecte în raport sunt foarte bune. important să existe astfel de controle pentru șoferi. De asemenea, verificările în trafic sunt bune, dar trebuie să fie proporționale. E un element încurajator, cred. Și ar trebui să susținem ceea ce face poliția în efectuarea acestor verificări în trafic. Dar amenziile ar trebui plătite la fața locului. Altfel, oamenii vor reuși să scape din această plasă. Nu văd de ce să nu poată plăti prin uh, intermediul cardului de credit. Cred că e foarte important ca acest uh, lucru să fie rezolvat. De asemenea, problema permiselor obținute ilegal. Se pare că astăzi poți cumpăra pe internet un uh, carne de conducere. Și pentru astfel de situații avem nevoie de soluții se merge în direcția bună, dar mai avem nevoie de mai multe soluții. Doamna Godin, un minut Da, doamnă președinte, exact ca un șarpe care se învârte în mare, se învârte și directiva asta și s-a întors la noi, pentru că încercăm să nu persecutăm totuși automobiliștii, deși iată că oamenii se țin de ideilor. Dacă sunt să ne gândim la măsurile luate împotriva șoferilor, știm prea bine că este singura modalitate de a combate violența rutieră. De pildă, de ce nu am consultat asociațiile care apără drepturile automobiliștilor, dacă tot consultăm toate celelalte asociații? În ceea ce privește privește acum întreținerea rețelei de străzi și de uh, autostrăzi, putem spune multe. Din păcate, nu niciodată momentul potrivit. Asta pentru că totul e pe bani, deși radarele aduc o grămadă de bani. În ceea ce privește combaterea infractorilor care folosesc autovehicule de multe ori furate ca să săvârșească tot felul de negiuiri, nu există măsuri. Nu asta credeți că șoferii ceceni care au omorât o tânără din Nisa pe trecerea de pietoni la Credeți că uh, și-au bătut capul că o să piardă puncte pe permisul de conducere? Nu aveau nici carnet de conducere și nici măcar acte de identitate. Credeți că această directivă va permite să combate mai bine practica de tip go fast, care este folosită din ce în ce mai mult în practica traficului de droguri, mai ales transfrontalier? Bineînțeles că nu. Noi asigurăm aici un plus de flexibilitate pentru șoferii de rând, însă e nevoie totuși de toleranță zero împotriva infracțiunilor de pe străzi. Eh, voorzitter dank Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, se cuvine să îi mulțumesc raportare din eh, grupul socialiștilor și democraților. Siguranța rutieră este o temă foarte importantă pentru noi și colegul Fandalan a spus-o deja că anual eh, 25.000 de oameni mor în Europa în traficul european, în traficul rutier european. Este o cifră alarmantă pe care trebuie să o reducem cu toate forțele. De aceea și noi, grupul PPE, spunem că este foarte bine că reușim să finalizăm astăzi acest dosar aici și că putem trece în sfârșit la punerea în aplicare a raportului. Dar trebuie să recunoaștem că și noi probabil am încălcat o dată sau altă dată în străinătate niște reguli de circulație. Și niciodată nu ne-am temut până acum că o să primim o amendă acasă. E bine, acum trebuie să devenim mai conștienți, trebuie să realizăm că siguranța traficului este mai presus de toate. Cred că s-a spus deja foarte mult, uh, s-au uh, afirmat multe detalii care le erau legate de acest dosar s-a, a fost o luptă uh, încrâncenată între grupuri. E, dar vreau să mă rezum la aceste opt fracțiuni uh, principale care sunt incluse în domeniul de aplicare. Ele sunt uh, ele sunt cu siguranță oportune să fie incluse aici, dar nu sunt suficiente. Mai trebuie să existe și schimb de informații privind alte activități, care, încălcări care poate nu au caracter penal. Germania, Belgia și Franța, de pildă, fac un schimb foarte riguros și deplin de măsuri de, de informații în legătură cu încălcările normelor de trafic rutier. Și trebuie să ne întrebăm dacă sistemele IT sunt funcționale și pot procesa aceste informații care ar urma să se schimbe. Oricum, mă bucur că măcar uh, Irlanda, Danemarca și Regatul Unit s-au alăturat din nou acestui proiect. Doamna Anderson, două minute. I welcome this measure very... Salut această măsură și salut susținerea pe care doamna comisar o oferă. Să nu uh, uităm că e vorba de o măsură pentru siguranța pe străzi, deci nu e vorba de reglementare incorrectă sau uh, inutilă. Să nu uităm că sunt fapte grave cele despre care vorbim aici, special depășirea vitezei. Viteza uh, neadaptată e unul din factorii primari în peste o trăime din coliziuni și un factor agravant în majoritatea altor situații. Trebuie să reușim să controlăm această situație. Știu că care este situația în țara mea să ni s-a cerut să nu ne băgăm, dar cer guvernului nostru astăzi să-și schimbe părerea și să încerce să implementeze aceasta mai repede decât au spus că o vor face. Cât privește cifrele, sunt niște exemple foarte uh, extreme în ambele cazuri. Pe uh, centura Londrei, persoane care depășesc de două ori viteza limită, dar nu sunt, uh, dar au vehicule înregistrate în alte țări, și nu sunt trase pe dreapta. La fel și în alte zone. De deci, aceea textul ar veni în uh, avantajul tuturor cetățenilor din Europa că trebuie să facem mai multe ca să ne, obiect, uh, ca să ne atingem obiectivele și să ne asigurăm că și condiționalitatea e un punct în proiecte de transport, proiecte uh, de infrastructură. Finanțarea europeană nu ar trebui să ajungă la astfel de proiecte dacă nu este menționată ca prioritate de top și siguranța în trafic. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Rope. Aveți un cartonaș albastru pentru doamna Anderson? O secundă, vă rog. Doamna Anderson, primiți un cartonaș albastru? Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e niciun dubiu că schimbul de informații ne va ajuta să diminuăm numărul de cazuri. Ce mă interesează pe mine ar fi următorul lucru. Dacă această cerință obligatorie de a conduce autoturisme cu volan pe stânga sau dreapta nu influențează siguranța pe șosele, pentru că e vorba de infrastructură. Doamna Anderson, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare pe care noi în țara mea o studiem în detaliu și sunt sigur că la fel se întâmplă și în alte țări. Vrem să ne asigurăm că din punct de vedere tehnic, dacă se aplică astfel de măsuri, problemele cu privire la volanul pe stânga sau dreapta sunt luate în calcul și în special că uh, șoferii sunt atenționați la trecerea frontierei, ceea ce e valabil în ambele sensuri, atât înspre Regatul Unit cât și înspre continent. E un punct interesant și noi toți cei care suntem uh, implicați ținem cont de acest aspect. Mulțumesc! Da, v-am auzit, spune doamna președinte. Urmează domnul Zlotovski, un minut și jumătate. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Libertatea de libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene reprezintă unul dintre uh, cele mai importante, cele mai importante realizări ale Uniunii Europene, însă privilegiile celor care se deplasează pe drumurile europene trebuie să fie însoțite și de răspundere pentru infracțiunile comise, iar statele membre trebuie să aibă instrumente eficace care să le permită să combată aceste infracțiuni și, în același timp, dacă vorbim de pildă de faptul că uneori nu se cunoaște adresa la care locuiește contravenientul, mi se pare că această scuză nu mai este de acceptat în zilele noastre. În Polonia, numărul de accidente rutiere, rutiere este foarte ridicat accidentul date cu pierdere de vieți omenești, iar uh, armonizarea acestor prevederi ne bucură în mod deosebit. În Polonia, cam 3% dintre accidente și dintre incidentele de trafic sunt uh, săvârșite de către cetățeni străini și îndeosebit de către cetățeni din Uniunea Europeană. De asemenea, fiecare accident, uh, sigur că este o nenorocire, iar posibilitatea de sancționare eficace a contravenientului are și putere de exemplu. Și trebuie să arătăm, de pildă, că Irlanda, Danemarca și Marea Britanie, care până acest moment nu participau la acest sistem, iată că după perioada de tranziție sunt gata să ni se alăture. Mi se pare o dovadă în plus în legătură cu nevoia de a înțelege întreaga Europa prin intermediul acestui sistem și uh, mă bucur să văd că mai multe state membre deja au trecut la punerea în practică a acestor prevederi. Și în încheiere atrag atenția asupra faptului că este cât se poate de util să extindem aceste prevederi și pentru țările limitrofe. Mulțumesc, domnul Ruiche, un minut. Riche, mulțumesc, doamna președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Aș dori să salut munca depusă de Ines Aira Sender, care a trebuit să permită o adaptare, adoptare rapidă de către Parlament și în termenele prevăzute de către Curtea de Justiție ca să evităm un vid juridic. Acest text este un pas înainte pentru Europa, care va permite o îmbunătățire a nivelului general de siguranță pe drumurile noastre. În Franța, 21% din um, depășirea limitei de viteză și culorii roșii la, la semafor sunt săvârșite de către mașini înmatriculate în străinătate și, practic, există acest sentiment de impunitate în rândul conducătorilor auto. De aceea trebuie ca toți să beneficieze de același tratament, să fie egalitate între ei, așa cum prevede directiva, indiferent că sunt sau nu rezidenți. Și de altfel, această lege se reprezintă probabil un prim pas înainte pentru a avea un cod de bună purtare pe drumurile europene. Totuși, există semne de întrebare în această directivă și mai ales ce te faci dacă ai de face cu situația în care contravenientul nu plătește amenda, cum te asiguri că sancțiunile sunt eficace. De asemenea, cooperarea judiciară între statele membre ar trebui să joace un rol esențial în această privință. Dragă doamnă comisar, așteptăm cu nerăbdare propunerea noastră de revizuire de la anul, tocmai pentru a vedea cum vor, se vor aplica aceste sancțiuni. Mulțumesc, doamna Seymour, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, proiect legislativ reflectă realitățile UE. Se creează doar niște suprapuneri de legislații care nu funcționează de fapt. Anul trecut, uh, uh, după reformarea directivei, statele membre încă nu au, s-au pus la, nu s-au pus de acord în ce privește cele trei elemente principale ale schimbului de informații. Deci, eh, ar trebui să avem eh, instrumentele care să fie folosite pentru descurajarea infractorilor. Numai că eh, nu Uniunea Europeană trebuie să stabilească, de pildă, în Regatul Unit uh, anumite reguli interne, ci chiar uh, uh, instituțiile noastre abilitate trebuie să-și adapteze mai întâi regulile interne. Și apoi, la nivel european, trebuie reglementată chestiunea uh, problemei de interacțiune între sistemele uh, computerizate. În plus, mai este o barieră legislativă, uh, lingvistică, îmi cer scuze, care trebuie să fie despășită. Eforturile pentru depășirea acestor obstacole sunt enorme un uh, ministru secretar de stat britanic a arătat că schimbul de informații în legătură cu punctele de penalizare uh, în regim transfrontalier, um, acest schimb de informații este imposibil și nu este fezabil. Și acum nu uh, citez mesaje mixte, ci mesajul direct al cetățenilor britanici. Acceptați, doamnă, un cartonaș albastru? Doamnă Seymour, acceptați un Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Carte? Vă rog. Um, deputy, your arguments... Doamnă deputat, argumentele dumneavoastră ar uh, avea sens dacă nu, uh, dacă nu, țara dumneavoastră n-ar avea o jurisdicție și asupra Irlandei, țara din care provin eu. Și uh, este imposibil să efectuez uh, un, să pun în aplicare un uh, control de frontieră uh, care să permită stabilirea jurisdicției sub care ar trebui să fie amendate aceste persoane. Deci nu știu cum vă imaginați dumneavoastră că ar funcționa așa ceva. Doamnă Seymour, răspundeți? Yes, certainly. Sigur, sigur. Ar trebui să existe un sistem uh, Eh, care să existe pentru rezolvarea acestei eh, probleme, dar un sistem al nostru propriu, nu un sistem al UE. Uh, da, ați fost rapidă. Domnule Mayer, un minut și jumătate. Ja, Mulțumesc, doamnă președinte. Siguranța pe șoselele noastre este o chestiune foarte importantă și eh, esențială pentru noi. Dincolo de toate ideologiile politice, această chestiune este un fapt uh, foarte clar. Austria este o țară de tranzit și este afectată în special de traficul est-vest. Tocmai de aceea un mecanism transfrontalier de uh, urmărire penală ar fi uh, de dorit. Din 4 milioane de amenzi la radar pentru viteză în Austria anual, 2,5 milioane sunt comise de străini. Numai că, dincolo de elaborarea acestei directive, trebuie ca această directivă să fie pusă în aplicare. Italia, Grecia uh, și alte țări nu au pus în aplicare nici directiva anterioară. Și apoi se mai pune întrebarea dacă toate statele membre doresc într-adevăr să pună în aplicare în mod eficient această directivă probleme administrative au fost deja anunțate vis-a-vis de unele state membre. Oricum, regulile trebuie să fie valabile pentru toți, adică pentru toate statele membre și toate statele membre trebuie să transpună aceste directive pentru că altfel consecința va fi ca cetățenii uh, care uh, provin din țările care au adoptat și transpun această directivă vor fi cei care vor plăti cele mai multe amenzi. Domnul Koch, două minute. Stimată doamnă comisar, domnule colegi, dragi colegi, acest raport e foarte important pentru îmbunătățirea siguranței pe șosele. Cu toții cunoaștem problema și cu toții ne-am angajat să o soluționăm într-un fel. Avem mult prea multe victime pe șoselele Europei, avem uh, mult prea mulți grav răniți, iar delictele care sunt responsabile pentru accidentele cu decese le cunoaștem uh, prea bine cu toții. Depășirea vitezei, alcoolul la volan sau drogurile la volan, nefolosirea centurii de siguranță și depășirea, trecerea pe roșu la uh, semafor. Tocmai despre aceasta este vorba. Aceste uh, fapte trebuie pedepsite indiferent în ce state membre se întâmplă și indiferent unde este înmatriculată mașina cu care se uh, petrec. Pur și simplu nu putem avea o piață unică unde astfel de accidente să nu fie urmărite. Important schimbul de date, astfel autoritățile trebuie să aibă acces la datele de înregistrare, E important ca făptașii să poată fi găsiți, ca autoritățile să aibă acces la aceste date, iar după ce textul a fost adoptat deciziei curții din martie 2013, mă bucur că nu mai există excepții pentru Danemarca, Irlanda și Regatul Unit, deci ei nu se mai pot opune aplicării directivei. Siguranța în trafic nu se oprește la graniță. Siguranța și mobilitatea reprezintă un drept de bază, după părerea mea. Sigur că nu suntem încă acolo unde ne-am dorit să fim, mai sunt necesari mulți alți pași. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna De Monte, un minut și jumătate. Grație, pre- mulțumesc, doamna președinte. Propunerea, după cum știți, preia directiva din 2011, directiva 82, pe care Curtea de Justiție a anulat-o și apoi pentru că a fost adoptată pe un temei legal uh, eronat. Noua propunere reprezintă un progres în ceea ce privește integrarea europeană pentru că înlesnește schimbul transfrontalier de informații referitor la infracțiunile rutiere, ca de pildă depășirea limitei de viteză sau conducerea stare de ebrietate și în același timp pune capăt uh, infracțiunilor comise de către nerezidenți. Și în același timp se garantează că aceste infracțiuni nu sunt nesancționale și se arată că toți șoferii europeni au aceleași drepturi și obligații. Siguranța rutieră poate să fie respectată numai dacă se respectă și regulile de către toată lumea. Și astfel se asigură un tratament echitabil pentru cei care sunt înștiințați că au stăvilit o infracțiune eh, rutieră, mai ales că toți cetățenii, indiferent de placa de înmatriculare, trebuie să respecte aceleași prevederi juridice în caz de încălcare a regulilor. Trebuie să avem grijă ca să rezolvăm problema turiștilor și în același timp posibilitatea de a asigura schimb de informații. Acest lucru îmbunătățește nu doar siguranța, ci și drepturile consumatorilor. S-a încheiat așadar vremea impunității și cred că este nevoie de un pas înainte prin care să se permită doar un schimb de informații, ci chiar posibilitatea de a se aplica în mod direct sancțiunile. De ce este de dorit chiar în această situație o revizuire a directivei și în încheiere consider că astăzi uh, se schimbă temeiul legal la nivel formal Cred însă că este și un aspect pe fond și anume acela de sensibilizarea cetățenilor în legătură cu uh, conducerea preventivă și deci cu protecția vieții omenești. Mulțumesc, doamna Meissner, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Până acum puteai, fără nicio pedeapsă, să comiți o, o infracțiune sau uh, o contravenție în traficul rutier în străinătate. Nu este vorba de delicte ușoare, pentru că pot cauza răniri grave și chiar decese. E, pentru a preveni accidentele comise în străinătate, mai întâi am uniformizat regulile privind inspecția tehnică periodică și acum este foarte logic să că am făcut acest pas pentru a putea amenda în toate statele și în, în străinătate pe toți șoferii care conduc neatent sau neglijent. Vrem cu toții să avem mobilitate în Europa, dar în limita unor reguli. Și de aceea cred că este foarte bine că am reintrodus acest dosar pe ordinea de zi, că acum s-au alăturat toate statele membre. Adică vrem mobilitate, dar nu mai trebuie să fim uh, prea indulgenți cu infractorii de pe șosele. Avem nevoie de mai multă siguranță la, pe șosele și susținem și sprijinim pe doamna comisar în punerea aplicare acestei directive. Mulțumesc, domnul Golniș, un minut și jumătate. Merci, merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, doamna președinte dumneavoastră trebuie să verificați faptul că eu citez o maximă a celebrului poet Nicola Boileau care spunea că dacă de 20 verifice, 22 le este la fel. Practic, când vorbim de sancționarea infracțiunilor rutiere, știm foarte bine că acest num se poate traduce în engleză prin dacă bea apă, ca dacă spui boalou în francez, înseamnă bea apă și se poate traduce acest nume mai departe prin drink, water, este un joc de cuvinte pe care îl face oratorul pe numele pe care l-a citat. E bine, această directivă a fost adată pe un temei legal eronat, însă acest lucru pătrează aceleași motive. Dacă însă este vorba de sancționarea infracțiunilor cele mai grave, ei bine, nu putem decât să fim de acord și observ că printre acestea se regăsesc de pildă și faptul că nu se leagă centura, nu se cuplată centura de siguranță. Acest lucru firește că pune în pericol siguranța șoferului care este neglijent, dar în niciun caz nu pune în pericol viața celorlalți caz. Există și alte infracțiuni care sunt cele grave și care în niciun caz nu se regăsesc în această directivă. Deci nimic nu se schimbă dacă să ne gândim la criticile formulate. Deja de vreo patru ani de zile tot ne batem capul cu acest subiect și Luxemburgul, care este senator al tratului de la Prâm, E bine, acolo s-a trecut la transpunerea uh, în dreptul luxemburghez acestei prevederi și știm prea bine că um, funcționarii publici, deci care sunt delinvenți, stau liniștiți chiar dacă uh, frauda pe care o fac este mult mai mare decât ceea ce se încearcă să recupereze prin amendă, sancționându-i pe șoferii imprudenți. E bine, dacă dacă se încearcă controla infracțiunilor grave, foarte bine. Dacă însă trebuie să punem în practică această mașinărie pentru a-i sancționa pe șoferi, ca să-i persecutăm, noi nu vom fi de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna. Clun, un minut și jumătate. Cred că este foarte important să avem un uh, temei juridic care face să nu existe vid legislativ de exploatat de cei care vor să scape de lege în traficul rutier mulți ani a existat impunitate pe șoselele noastre și acest lucru trebuie să se schimbe și salut acest lucru. Această directivă privește securitatea, în primul rând, securitatea rutieră și mă bucur că uh, în Comisia de Transporturi a fost sprijinit acest raport și eu sunt membru acestei uh, uh comisii și vreau să felicit pe doamna Alexander și pe raportorul nostru din umbră pentru eforturile depuse. Uh, aceste noi propuneri vor salva între 350 și 400 de decese uh, rutiere anual. Eu cred că nimeni nu poate contesta această statistică și nu poate spune că aceste eforturi nu sunt uh, valoroase sau nu sunt, nu sunt uh, bune pentru aceia care vor supraviețui nu doar că vor supraviețui mai mulți oameni, și vom uh, realiza mai repede un uh, spațiu al traficului aerian european care va fi unul pentru noi toți, inclusiv pentru cei care vin din afară să ne viziteze pe calea șoselelor. Sper că atunci când vom vorbi de securitate și rutieră, ne vom gândi pe viitor și la, o, um, uh, la un tratament uh, și la legarea centurilor în condiții de siguranță și pentru copii, nu doar pentru uh, adulți. Din 90 în 99, 76 de oameni au murit în traficul rutier, anul trecut a fost mii. Este un efort mare, dar continuăm, doamnă comisar, să fim alături în următorii 5 ani pentru a reduce și mai mult numărul acestor decese și a face șoselele mai sigure. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lukașevska, un minut și jumătate are. Oh, I'm sorry. Ba nu, îmi cer scuze, spune președinta. Îmi cer scuze era de fapt mai întâi doamna Senalova, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să îi mulțumesc colegei noastre, doamna Ayala Sender, și aceasta nu doar pentru modul rapid în care și-a făcut treaba, dar și modul foarte bun în care a lucrat pe această directivă, care este o directivă atât de importantă din perspectiva siguranței în trafic, dar totodată și pentru toți anii în care a lucrat pentru această uh, mai bună siguranță pe șoselele Europei. Decizia curții va îmbunătăți încă o dată această siguranță și e un pas în plus în atingerea obiectivului nostru și anume de a limita sau de a reduce cu 50% victimele din trafic până în 2020. Cred că e important ca această directivă să se concentreze pe principalele probleme, depășirea vitezei, depășirea sub influența substanțelor, utilizarea telefonelor mobile la volan în mod incorrect, trecerea pe roșu și motocicliști care circulă fără cască. Și atunci vom reuși să avem un tratament egal pentru toți șoferii din întreaga Europa vom avea șoferi mai responsabili și vom fi, deci, mai bine protejați. Mulțumesc! For one minute and a half. Doamna Lukashevska, un minut și jumătate. Problem bezcarnoși. Mulțumesc, doamna președinte. Impunitatea șoferilor străini reprezintă o problemă pe care o dezbatem de multă vreme pe plan internațional iar guvernele, presa și chiar și cetățenii dezbat frecvent această problemă. Nimeni nu este mulțumit de situația actuală, iar statisticile Comisiei Europene care se referă la infracțiunile rutiere de pe uh, drumurile europene arată că sutele și, sute și chiar mii de frini se vorbesc de infracțiuni, iar procentul este chiar mai ridicat față de șoferii din țara în cauză. ruchu Practic ar, ar trebui de fiecare dată să ținem cont de faptul că până și legislația de cel mai înalt nivel nu este eficace dacă șoferii au impresia că pot face orice pentru că nu pățesc nimic. Anumite persoane sunt în stare chiar să încalce mai multe reguli, zeci de reguli și chiar în aceeași zi pe teritoriul unui anumit stat, pentru că știu foarte bine că nu pățesc nimic. De aceea salută această directivă, acest schimb de informații transfrontaliere și cred că procedurile vor fi cât se poate de accelerate Schimbul de informații va fi consolidat și astfel va scădea impunitatea și toți șoferii vor fi tratați la fel fără să se țină cont de cetățenie. Mulțumesc, doamnă Suța, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar și eu vreau să particip la această dezbatere spunând că susțin această directivă. Îi mulțumesc raportoarei pentru efortul depus. Pe de o parte, vrem mai multă ocupare, vrem creștere, vrem o dezvoltare demografică pozitivă, pe de altă parte, trebuie să constatăm că peste 20.000 de oameni își pierd viața anual pe străzile noastre. Este de neacceptat. Tocmai de aceea nu putem accepta uh, impunitatea infractorilor de pe șosele. Tocmai de aceea directiva aceasta este oportună și actuală este foarte bine că avem acum uh, a face cu o simplificare și uniformizare a tuturor regulilor și procedurilor și că s-au alăturat în cele din urmă și Regatul Unit, Danemarca și uh, Irlanda. Până în 2020 am putea reduce cu încă 50% numărul deceselor de pe șosele. Este un obiectiv pe care merită să-l urmărim cu toate eforturile. Însă, chiar dacă colaborarea da, la noi în Parlament, în instituția noastră, este perfectă în această privință, colaborarea dintre statele membre pe marginea acestui dosar mai poate suferi ameliorări. Trebuie să ne punem de acord că avem nevoie nu doar de sancțiuni mai riguros impuse, dar avem nevoie și de șosele mai bune, de automobile mai sigure și toate aceste măsuri combinate vor putea să crească cu adevărat securitatea rutieră. Frontierele naționale nu mai sunt frontiere și asta este doar de salutat. Mulțumesc. Trecem la procedura Cash DI, spune doamna președinte, și prima vorbitoare este doamna Țepardel. Aveți cuvântul. Fără

E un subiect, după cum spuneam, important și avem date în acest sens. Uh, există studii cu privire la încălcarea regulilor din trafic. Numărul străinilor care fac astfel de accidente este mai mare decât al cetățenilor din statul respectiv. Și asta pentru că o serie de autorități locale nu pot afla adresa făptașului și de aceea avem nevoie de măsuri ca cele propuse de prezenta directivă. Numai așa îi putem prinde pe acești șoferi care se ascund în spatele anonimității. De aceea trebuie să luăm măsuri pentru a nu mai avea astfel de situații. Mulțumesc, doamna Iafcovici. Domnul, scuze. Doamna Poverinițe, uh izraziti Mulțumesc. Ono što želim Doresc să spun că susțin acest text și doresc să subliniez un lucru care nu a fost spus încă. E vorba de relația cu statele candidate la aderare și posibile candidate și relația cu Elveția. E bine că textul se aplică celor 28 de state membre ale UE, dar eu cred că ar fi cu adevărat important ca acum să facem următorul pas și să inițiem discuții cu toate aceste țări, Bosnia, Serbia și toate celelalte, pentru că și aceste țări joacă un rol important în prezenta problemă. Și pe mine m-a prins radarul când mergeam cu 90 în zone de 80 la oră, dar niciodată n-am primit vreo amendă în uh, alte țări. Mai există și acele așa numite state tranzit, unde mulți cetățeni sunt uh, doar în trecere și sper că vor fi implicate și acestea acum. Mulțumesc! Viegas. Eh, esta discussão decorre de uma confusão sobre a base jurídica da diretiva. Cred că această dezbatere creează probleme referitor la temeiul legal. Cred însă că este extrem de important să corectăm o situație și cred că este foarte bine că am reușit să enumerăm aici mai multe infracțiuni și mai multe garanții în ceea ce privește uh, protecția datelor, cred că putem pur și simplu să punem capăt acestei impunități, atât doar că nu se vor întâmpla minuni, pentru că accidentele rutiere sunt mult mai uh, grave, există și alți factori generatori, cum ar fi investiția în infrastructură și în autovehicule noi. De aceea suntem foarte îngrijorați că parteneriatele public-private care au întâietate în acest domeniu al construcțiilor în Europa ne îngrijorează pentru că taxele rutiere sunt stabilite pe niște drumuri care de fapt nu se ridică la înălțimea la care trebuie să se ridice și creează probleme. Domnul Șolteș. Uh, gospa uh, spoštovana comisarca, uh, lepo pozdravljeni. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, bine ați venit împreună cu echipa dumneavoastră în Parlamentul European. Și eu vreau să mă alătur acelor colegi care susțin eforturile colegilor de la Comisia Europeană pentru creșterea siguranței și în rutiere alături de creșterea mobilității. Mai multă mobilitate nu Uh, are nicio valoare dacă această mobilitate nu se desfășoară în condiții sporite de siguranță. Deci trebuie să facem totul pentru a asigura o mai mare siguranță rutieră. Și totul, uh, tot acest schimb de informații cu privire la infractorii de pe șosele ajută uh, să creștem siguranța rutieră. Aș mai adăuga aici un element care mi se pare foarte important pentru consolidarea siguranței rutiere și vizează sancțiunile și amenziile penale. Sancțiunile pot fi eficiente doar dacă își ating scopul, anume de a descuraja uh, făptuitorul. Așadar, în traficul aerian, tre- în traficul rutier, trebuie ca aceste sancțiuni, în primul și în primul rând, să fie puse în aplicare și să fie executate președinte. Parlamentul European se confruntă astăzi cu importanta răspundere de a fi nevoit să adopte noua directivă privind schimburile de informații transfrontaliere referitor la infracțiunile rutiere înainte de data de șase mai cincisprezece aceasta pentru a nu se crea un vid juridic care să pericliteze siguranța rutieră în Europa. Directiva și-a arătat deja potențialul de la intrarea sa în vigoare în noiembrie 2013, numărul de infracțiuni săvârșite de șoferii străini care astăzi sunt conștienți de faptul că orice fel de infracțiune săvârșită în străinătate poate să le fie adusă la cunoștință prin acest nou mecanism, adus la scăderea acestor infracțiuni. Și bineînțeles vorbim de certitudine juridică, ceea ce este esențial și cu atât mai mult dacă ne gândim că Uniunea Europeană se află totuși pe drumul cel bun pentru a ajunge la acest obiectiv de reducere cu 50% a numărului de victime Până în 2020, criza economică a dus la o creștere a numărului de victime și de accidente rutiere ca urmare a îmbătrânirii parcului auto și a faptului că s-au redus cheltuielile cu întreținerea infrastructurii. De asemenea, dacă ținem cont de elementele obligatorii și de acest sentiment de impunitate, cred că trebuie să luăm măsură pentru a combate această impunitate. Solicităm Comisiei Europene și statelor membre să coopereze prin intermediul unui schimb de informații sporit și în același timp prin rapoarte comune referitor la siguranța rutieră. Da, uh, mm, și acum uh, doamna comisar uh, Bulci are cuvântul. Doamnă președintă distinși deputați, salut această dezbatere care arată faptul că suntem împreună în acest plan ambițios pentru siguranța rutieră. Nu pot decât să vă confirm dumneavoastră și nouă tuturor faptul că fiecare victimă în trafic e una prea mult. Să răspund acum la unele dintre îngrijorările exprimate în această dezbatere. Mai întâi, pe scurt, e vorba de lucruri care trebuie tratate cu atenție. Statele membre pot consulta alte baze de date doar când folosesc pentru interesurilor, de se garantează drepturile și viața privată. Acum vreau să mă refer la îngrijorarea dumneavoastră, pe care o împărtășesc, desigur, că nu e acum decât primul pas și munca reală încă rămâne să fie făcută. Comisia se va concentra acum pe implementare. Va pregăti un raport Parlamentului și Consiliului de Evaluare a aplicării directivei și a contribuției sale la siguranța rutieră ceea ce se va întâmpla până în 2016. Această evaluare va fi ocazie să examinăm, așa după cum ne-ați invitat și dumneavoastră. Vom vedea dacă este nevoie, de exemplu, să elaborăm standarde comune pentru echipamente automate de control de siguranță rutieră, să adăugăm uh, contravenții și infracțiuni suplimentare, armonizarea regulilor de circulație rutieră sau proceduri de urmărire, că se întâmplă să nu se plătească amenziile. Știm că e o chestiune gravă. Dar mai întâi trebuie să vedem care este abordarea curentă și ce, va, ce rezultate va avea. Poate că va fi un element de descurajare suficient și oamenii își vor schimba comportamentul rutier. Dacă nu, pot să vă asigur că Comisia nu va ezita să propună măsuri suplimentare, după cum s-a subliniat. 22 de state membre au transpus directiva într-o lege națională. Mai sunt șase care trebuie să facă acest lucru și vom uh, conlucra strâns cu ele pentru a parcurge etapele necesare. Permiteți-mi așadar, la sfârșit, doar să vă mulțumesc din nou pentru o cooperare foarte bună și aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră și pe viitor în legătură cu chestiunile la care m-am referit. Și desigur că aștept cu interes sprijinul dumneavoastră și un rezultat pozitiv al votului de mâine. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumim, doamna comisar. Acum, raportoarea doamna Iala Sender. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, și doamnei Bulc. Sunt convinsă că vom coopera foarte bine. Am ascultat uh, toate comentariile făcute și s-a spus uh, mult despre nevoia de a merge mai în profunzime și de a echilibra textul. Ne vom concentra asupra securității în trafic și cred că dacă nu facem aceste eforturi zilnic, um, este foarte greu, e foarte ușor să facem regrese. Au existat creșteri ale nume, numărului celor care, sunt, care decedează pe șosele. Sunt uh, mașini vechi, sunt mai mulți um, utilizatori ai șoselelor, pietoni, cicliști deci ceea ce trebuie să facem este nu numai să ne concentrăm asupra obiectivelor noastre, să reducem vic numărul victimelor uh, până în 2020 cu 50%, ci și să reducem numărul răniților. Ni s-a spus din partea experților că vom putea reduce numărul celor, victimelor uh, traficului cu 40.000 pe an 400, mă scuzați. Este vorba de un avion plin de oameni care nu vor mai uh, muri pe uh, șosele. După cum spuneați și dumneavoastră, doamnă comisar, vor trebui să existe propuneri care să consolideze măsurile actuale. Fără acestea, revizuirea directivei și propunerile pe care tocmai le-ați făcut nu, vom, fără aceste modificări nu vom putea face progrese. Este esențial ca cetățenii să se simtă protejați și să poată circula în siguranță. Mulțumesc! Doamnă raportor, dragi colegi, vă felicit pentru această dezbatere. Este una foarte importantă. Cooperarea înseamnă mai multă siguranță pe șosele și înseamnă salvarea de vieți. Cu aceasta închidem această dezbatere. Votăm acest raport mâine. Mulțumesc, doamnă comisar. Now I say welcome to Vice President of the Commission. Salutăm sosirea vicepreședintei uh, Comisiei, uh, a doamnei Mogherini.